această uh, sesiune a comisiilor de anchetă ale Parlamentului European. Ne apropiem de sfârșitul procesului nostru de anchete, de audier. Mai avem încă însă câteva um, ședințe foarte interesante care ne așteaptă. Înainte de prezentarea programului din această după masă, aș dori să salut un grup de vizitatori la invitația doamnei Vorfai, vizitatoare de fapt, un grup format exclusiv din femei. Bravo, foarte bine! Colleagues, uh, today the presentation of... Dragi colegi, prezentarea mecanismului de control din Bundestagul german a fost amânată la o ședință ulterioară pentru că Știți că în Germania sunt negocierile pentru crearea noului guvern de coaliție, sunt foarte ocupați, și apoi prezentarea documentului uh, domnului Morae și domnului Kirchhoff cu privire la um, securitatea națională, internațională și europeană în perspectiva europeană. Deși prezentarea acestui document de lucru a fost amânată la o dată ulterioară, însă totuși înainte de Crăciun. Cu permisiunea dumneavoastră, adoptăm ordinea de zi cu aceste modificări. Dacă nu sunt obiecții, o considerăm adoptată. Avem două runde de dezbatere astăzi. Prima cu privire la serviciilor, serviciile, de, uh, serviciile secrete la nivel național în această epocă a supravegherii în masă. Uh, îl vom asculta pe domnul Michael Techner, care face parte din uh, Comitetul cu privire la afaceri constituționale și control democratic din uh, Stortinget din Norvegia, e Parlamentul din Norvegia. Și o a doua rundă de dezvoltări, de, de dezbateri va viza Uh, prezentarea activităților din perspectiva uh, datelor europene și uh, apoi implicațiile juridice în ce privește acordul transatlantic. Aici coraportori sunt domnul Moraes și domnul Vos. Domnul Vos este raportor din umbră. Și sperăm să terminăm reuniunea înainte de ora 5. Prezența nu este foarte numeroasă dar vă rog totuși la sesiunea de întrebări și de răspunsuri să fiți cât se poate de conciși, uh, să reluați uh, cuvântul, să mai puneți întrebări dacă considerați că e necesar, dar dacă nu, să vă limitați la esențial. Deci, pentru prima rundă, aș dori să dau cuvântul domnului Michael Techner, Aș dori să vă dau cuvântul pre pentru prezentarea mecanismelor de control democratic din Norvegia și după aceea vom avea o rundă de întrebări și uh, răspunsuri. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru prezentarea pe care mi-ați uh, făcut-o. Norvegia încă nu, Limba norvegiană nu Uh, este încă uh, o limbă oficială a Uniunii Europene. Unii dintre noi își doresc ca uh, Norvegia să se alăture Uniunii Europene. Suntem câțiva care facem <laughs> eforturi în acest sens, dar aș dori acum să mă exprim în limba mea maternă, în limba daneză. Deci dacă interpreții sunt gata, aș dori să trec la prezentare. Mulțumesc! și aș dori să vă mulțumesc pentru invitația foarte călduroasă pe care ne-ați adresat-o de a vă prezenta felul în care funcționează mecanismele de control democratic din Parlamentul norvegian, din perspectiva serviciilor secrete. Controlul uh, democratic este una dintre misiunile cele mai importante din Parlamentul uh, norvegian. Dar prin control democratic încercăm să ne asigurăm că politicile guvernamentale se fac în baza actelor Parlamentului. Avem 12 comisii parlamentare în Parlamentul norvegian și controlul democratic este foarte important pentru noi de fapt, avem chiar o comisie, Comisia de Control Democratic și de Afaceri Constituționale, care este extrem de importantă. Avem, de asemenea, patru organe externe care desfășoară controle în numele Parlamentului. Uh, unul dintre aceste organisme foarte importante este Curtea Norvegiană de uh, Conturi și avem și un ombudsman, un mediator uh, uh, ca, după modelul ombudsmanului european. Uh, un uh, alt comitet este uh, comitetul, așa numitul comitet EOS, care uh, se ocupă de activitățile um, secrete și de securitate și de aici și acronimul din limba norvegiană EOS. Această comisie a fost înființată în 1966 și temeiul juridic este un act al Parlamentului, o hotărâre specială care a fost um, promulgată de către Parlamentul norvegian. norvegian. Uh, contextul care a dus la înființarea acestei uh, comisii a fost uh, gama foarte vastă de uh, activități secrete. Au fost foarte multe scandaluri pe atunci, ceea ce a dus la crearea unei comisii în 1994 uh, care a solicitat uh, în fin, uh, publicarea a două rapoarte. Concluziile acestor rapoarte au fost că serviciile de supraveghere, serviciile poliționești, mai ales uh, în anii 60 și anii 70, au uh, avut um, activități de supraveghere politică foarte uh, controversate. Una dintre rezultatele acestei dezbateri parlamentare a dus la înființarea acestei comisii, a Comisiei EOS. Pentru prima dată în Norvegia, controlul parlamentar a fost introdus în acest domeniu al activității serviciilor secrete. E vorba de linia de demarcare, să zicem, între obiceiurile uh, proaste de pe vremuri și noul control democratic care este foarte transparent. Comisia EOS este o comisie permanentă a Parlamentului norvegian. Membrii sunt uh, numiți pe o perioadă de 5 ani. Comisia este formată din 7 uh, membri și jumătate dintre ei sunt politicieni, mulți dintre ei foști uh, deputați sau uh, senatori. Uh, ceilalți membri ai uh, comisiei noastre fac parte din societatea civilă norvegiană, sunt um, uh, jurnaliști, judecători, magistrați și așa mai departe această comisie are și un secretariat și comisia activează în condiții de transparentă totală și uh, un aspect foarte important al activității acesteia îl reprezintă uh, clauza confidențialității. Scopul acestei comisii este să apere, să protejeze drepturile cetățenilor. E vorba de protecția drepturilor uh, cetățenilor în fața acestor servicii uh, secrete. Ne dorim ca drepturile cetățenilor să fie ocrotite împotriva serviciilor uh, secrete serviciilor de supraveghere, astfel încât viața politică din Norvegia să nu mai fie perturbată. De asemenea, verificăm și respectarea legii în această comisie. Până la urmă e vorba de un control uh, general, nu e vorba de un control care se exercită doar în anumite domenii. Dar dacă se descoperă că un uh, serviciu statal uh, desfășoară aceste activități secrete de supraveghere, atunci acest serviciu trebuie să facă obiectul uh, anchetei acestei uh, comisii. Sigur că de obicei este vorba de serviciile secrete polițienești, uh, militare, uh, iar comisia uh, desfășoară cam 30 de uh, inspecții anual și, uh, pe de altă parte, se ocupă de sesizări uh, din partea cetățenilor. Cam 20-30 de plângeri primim anual. Și, în al treilea rând, Uh, comisia noastră poate uh, lansa uh, anchete, propriile anchete și acestea sunt aproximativ în număr de 20 în fiecare an. Această comisie are un drept aproape neîngrădit de uh, inspectare, de control și are acces la toate arhivele și la orice uh, tip de clădire, de, de bibliotecă, de bază de date și așa mai departe. departe. Și Comisia poate de asemenea să îi invite pe reprezentanții serviciilor guvernamentale, pe membrii administrației pentru a-și explica uh, activitatea uh, după modelul uh, depunerii mărturiei la tribunal. De asemenea, se uh, organizează și uh, inspecții. Trebuie ca de șase ani să uh, inspectăm uh, serviciile polițiene, polițiene și serviciile militare de 12 ori pe an. Apoi, organizarea regională a acestor servicii, deci organizarea la uh, nivel regional, face obiectul controlelor noastre putem spune ca regulă generală că anunțăm inspecțiile înainte, dar sigur că întotdeauna putem organiza și inspecții neanunțate, ad hoc, care au loc destul de des, trebuie să vă spun. Dacă, de exemplu, un cetățean consideră că uh, unul dintre uh, serviciile EOS Uh, uh, nu și-a făcut datoria, atunci poate face o plângere la comisia noastră. Uh, spuneam că avem cam 20 de astfel de plângeri anual și aceste plângeri vizau mai ales critici aduse serviciilor. Dar, așa cum spuneam, comisia noastră poate derula sau poate lansa propriile sale anchete și în ultimii ani astfel de uh, deci trei astfel de rapoarte din proprie inițiativă au fost trimise Parlamentului, prezentate Parlamentului. Apoi, deci un prim raport cu privire la uh, uh metodele folosite de către poliție. Comisia noastră a ajuns la concluzia că metodele uh, poliționești uh, folosite în așa numitul caz Trihold nu erau chiar în conformitate cu Uh, cu legislația. Deci s-a ajuns la concluzia că, de exemplu, uh, poliția putea supraveghea uh, conversațiile, dar nu conversațiile private care aveau loc în casele persoanelor respective. Apoi a mai fost o anchetă cu privire la activitatea a două grupuri islamice. Comisia noastră a examinat, a încercat să vadă cum uh, sunt uh, tratate uh, uh, opiniile religioase uh, de către serviciile poliționești și s-a ajuns la concluzia că poliția mergea câteodată prea departe și că, uh, de exemplu, înregistrau uh, în anchete informații care nu erau neapărat relevan relevante pentru cazul respectiv. Și o a treia anchetă uh, viza manifestarea organizată de cetățenii norvegieni în fața uh, ambasadei americane de la Oslo poliția a fost criticată pentru faptul că nu a uh, furnizat informații corecte în ce privește serviciul de securitate din ambasadă și, de asemenea, că nu a comunicat uh, suficient cu Ministerul Justiției. Acum, comisia noastră are două anchete în curs. Una dintre ele vizează informațiile polițienești uh, care uh, Uh, au, uh, care vizau un uh, scandal legat de stânga, de extrema stângă. A fost un talk show la televiziune și comisia noastră a examinat arhivele poliției, de asemenea a intervievat polițiști, personal administrativ și așa mai departe și o a doua anchetă Uh, încearcă să verifice dacă anchetele sunt, dacă arhivele uh, sunt făcute conform normelor în vigoare și aș putea să vă spun că în ultimii ani Comisia EOS a avut o cooperare foarte strânsă cu altele uh, cu alte comisii de control din Suedia, din Canada, din Finlanda Uh, în încercarea de a uh, defini cât mai bine activitatea comisiei noastre, a comisiei uh, EOS. Există foarte multe moduri în care serviciile de securitate pot fi controlate. Însă, indiferent de modelul folosit, putem vorbi de un obiectiv comun, pentru că scopul nostru este să lucrăm în numele cetățenilor și să apărăm drepturile lor uh, drepturile cetățenilor. Serviciile de securitate cooperează și în lupta împotriva terorismului, ceea ce presupune și un control al relației între serviciile de securitate um, din Norvegia și din uh, alte țări. Mă refer, uh, bineînțeles, la uh, comunicațiile electronice și la măsurile Uh, coercitive folosite. Și până la urmă miza este să găsim un echilibru între protecția vieții private a cetățenilor și uh, uh, protecția Uh, statului respectiv. Sigur, toată lumea e de acord că e nevoie de servicii secrete și opinia publică în general e de acord cu acest principiu. Dar uh, metodele folosite de serviciile secrete sunt extrem de controversate, pentru că majoritatea persoanelor care fac obiectul supravegherii de către serviciile secrete nu sunt informate. Uh, și obiectul comisiei noastre este să ne asigurăm că să evaluăm că în folosirea acestor uh, metode, drepturile cetățenilor nu sunt încălcate. Uh, comisia noastră, vă spuneam că uh, are o dare de seavă în fața Parlamentului. Uh, Parlamentul uh, nu are acces la informații Uh, la informații secrete, la informații secretizate. Deci, uh, Parlamentul trebuie să aibă încredere în uh, această comisie. Comisia raportează anual în fața Parlamentului, în fața Comisiei de Afaceri Constituționale și de Control. Eu fac parte din această comisie parlamentară și apoi se întocmește un proiect de rezoluție pentru Parlament, după care are loc o dezbatere parlamentară la care participă și Ministrul Justiției, Ministrul Apărării și alte personalități uh, importante în acest uh, domeniu. Deci avem o ocazie uh, foarte bună de a discuta uh, activitatea acestor servicii secrete din Norvegia. Toată lumea pare să fie de acord că controlul democratic al serviciilor secrete e foarte important dacă dorim să uh, apărăm democrația noastră. Modelul norvegian, cu o comisie de control puternică, numită de către Parlament, a, e, din punctul nostru de vedere, o adevărată poveste de succes. Sigur că activitatea acestei comisii este foarte solicitantă, Uh, ea trebuie să se ocupe de um, anchete ținând cont de cadrul, de mandatul care i-a fost uh, uh, atribuit. Dar uh, activitatea ei e o contribuție foarte utilă în acest proces de construire a încrederii pentru apărarea democrației, mai ales în lupta împotriva terorismului internațional. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare extrem de interesantă. O să dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Vos, în numele PP-ului, are primul cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și vă mulțumesc, domnule Tecner, pentru raport și pentru prezență. Să știți că eu am mai multe întrebări. Încă o dată, vă mulțumesc pentru prezentare, care a fost foarte interesantă. Eu aș avea mai multe mici întrebări. Odată, Ne-ați spus că este un serviciu intern, național de informații secrete. Există oare și un serviciu extern? ce se întâmplă în momentul în care unitățile norvegiene externe trebuie protejate. Cine preia aceste sarcini? Tot uh, acest for? Și apoi, uh, în ceea ce privește cazurile individuale, mă interesează cât de profunde sunt uh, aceste informații pe care le primiți cu privire la măsuri sau vreau să știu dacă primiți mai degrabă informații cu caracter general. De la cazul Breivik, s-a schimbat ceva în Norvegia? S-a schimbat ceva la dumneavoastră, la nivel structural și la nivelul sarcinilor primite? Dincolo de toate acestea, ați spus că dacă cetățenii uh, depun plângeri, dumneavoastră organizați o reuniune. Uh, organizați aceste reuniuni și în situații excepționale sau doar la plângerile cetățenilor. De asemenea, cetățenii care uh, sunt resortisanți în uh, Norvegia, dar care nu sunt cetățeni norvegieni, pot și ei să depună o plângere? Mulțumesc, domnul Techner. Aveți cuvântul. Yes, I <coughs> didn't. I, um, jeg, jeg fikk kun på mitt øre uh, Mulțumesc. Am în... auzit întrebarea doar în germană, în casca mea, dar nu e nicio problemă, fiindcă înțeleg puțină germană. Dar o uh, să știți că o să vă răspund la întrebări cu câteva rezerve, totuși. În primul rând, m-ați întrebat dacă ne ocupăm și de operațiunile secrete externe. Norvegia e parte din ISAF în Afganistan și da, aceste genuri de acțiuni intră în sfera noastră de interes și competență. Mai mult decât atât, această comisie are o răspundere în fața tuturor serviciilor de securitate, că e vorba de obținere de informații în Norvegia sau în străinătate. Însă, nu cred că avem cum să-i controlăm pe nenorvegienii din străinătate. Deci trebuie să existe o legătură, cel puțin cu Norvegia. În al doilea rând, cum se pot evalua măsurile? Să știți că evaluarea se face într-o manieră foarte exhaustivă. Avem o metodologie extrem de aprofundată și aici um, mă refer la metodologia tuturor serviciilor noastre secrete. Membrii comisiei um, se bucură de securitate maximă în ceea ce privește uh, informațiile secrete pe care le tratează. Au un acces vast, dar uh, Până la urmă, informații sunt voit ambigue, fără nume și alte detalii, iar Parlamentul trebuie să aibă pur și simplu încredere în evaluare, practic prin termenii vagi în care prezentăm noi în fața Parlamentului ceea ce se întâmplă la serviciile secrete, a trebuit să fie totuși suficient. În ceea ce privește atacul terorist împotriva civililor atac uh, organizat de norvegianul Breivik. Poliția și serviciile secrete au fost criticate. N-au fost uh, suficient de atente, suficient uh, de vigilente aceste servicii. La vremea respectivă s-a spus că Breivik nu, putea fi, nu să fi găsit pe radarul poliției sau al serviciilor secrete. N-am putut să avem un sistem de tip uh, stazi, cum s-a întâmplat în trecut în Germania. Asta s-a spus atunci și uh, persoana care a făcut această afirmație a fost uh, criticată aspru. De cealaltă parte, serviciile secrete uh, și de mm, poliție. Nu putuseră să identifice pericolul prezentat de Breivik, pentru că Breivik cumpărase material pentru a produce o bombă de proporții așa cum s-a dovedit uh, mai apoi. Să nu uităm că acesta a lansat bombe uh, la sediul Parlamentului și apoi, în a doua parte a atacului, s-a dus pe insulă unde i-a atacat și ucis pe tinerii socialiști cu trei tipuri de arme. Acele trei arme erau în posesia sa în mod legal am avut două rapoarte despre evenimentele din 22 iulie și în ambele rapoarte, serviciile polițienești secrete erau aspru criticate. Și asta tocmai din cauza lipsei de uh, interes față de persoanele periculoase. Pentru că, până la urmă, există persoane bolnave psihic care se decid de azi pe mâine să uh, organizeze un atac și, bineînțeles, nu sunt pe radarul uh, poliției. Întreaga dezbatere publică de atunci și până acum s-a schimbat în Norvegia. Acum există o acceptanță mai mare asupra faptului că uh, până la urmă, poliția trebuie să știe ce se întâmplă în Norvegia și pentru asta e nevoie de resurse. Deci înțelegerea față de nevoia, nevoile poliției există acum. Și să nu uităm că Norvegia era așa un loc al inocenței și naivității înainte de asta. Avem o cultură a încrederii extraordinară la noi acasă. Doar în ultimii ani am început să simțim și noi nevoia că poliția e acolo ca să ne apere. Mulțumesc! Haideți să vedem ce e cu canalele. Mulțumesc foarte mult! Îmi permit și eu să adresez acum câteva întrebări ca raportor din umbră din partea liberalilor. Uh, și cred că toți uh, eurodeputații din sală au cerut cuvântul, parcă și doamna Sipăl, așa este. Bine, mai întâi eu, dar nu în calitate de președintă acestei reuniuni, ci în calitate de raportor din umbră din partea liberalilor, după cum v-am spus. Am trei uh, tipuri de întrebări. Spuneați că sistemul dumneavoastră funcționează bine, simțiți că supravegherea e suficientă și, la cum ați descris dumneavoastră lucrurile, într-adevăr, pare să existe eficiență. Însă, mă interesează reacția dumneavoastră la toate dezvăluirile cu privire la uh, interceptările în masă, mai ales că țara dumneavoastră e în vecinătatea Suediei și uh, Suedia e un uh, nod în toată această rețea, pare se. Acest lucru a fost uh, uh, ilustrat de cineva din cadrul investigației Echalon. V-a surprins acest lucru? Sau uh, ați considerați că ar fi trebuit să fiți uh, pus la curent? În al doilea rând, spuneați că aveți o vedere de ansamblu și că controlați serviciile naționale secrete, dar că este mai greu să interveniți în momentul în care există cooperare transfrontalieră. Și tocmai aici e elementul cheie al dezbaterii noastre, pentru că uh, atunci când discutăm despre nivelul transfrontalier, deja apar probleme. Aceste mm, cooperări transfrontaliere scapă controlului democratic. Deci, uh, ce părere aveți? Și apoi, da, am și eu câteva întrebări despre cazul Breivik. Spuneați că acum publicul acceptă mai ușor colectarea datelor în Norvegia. Dar din ce am citit eu în presă, a rezultat că Breivik la un moment dat apăruse pe radarul serviciilor uh, secrete. Și da, este un tipar care apare în urma atacurilor majore, că de fapt torționarii la un moment dat apăruseră pe radarul poliției și dacă ar fi existat un acces uh, garantat, dacă această persoană ar fi putut fi identificată ca atare, atunci cine știe ce s-ar fi întâmplat. Deci mă interesează de ce nu se merge mai departe, de ce nu există un răspuns, de ce reacția nu este că trebuie să îmbunătățim procesarea informațiilor. Reacția este că avem nevoie de colectare de date, date ale cetățenilor inoc- inocenți. Practic se înmulțește uh, numărul datelor colectate, fără însă a putea totuși identifica acești uh, lupi însingurați uh, și foarte periculoși. În al doilea rând, ni s-a tot spus că acordul și datele TFTP ce există cu SUA e acordul comercial transatlantic. Ni s-a spus că acesta este esențial mai ales când discutăm despre cazuri precum cel al lui Breivik. Nu neapărat la capitolul prevenire, ci la capitolul judecare a cazului. Ar fi existat și alte mecanisme de intervenție în cazul dumneavoastră? Pentru că există acordul uh, de asistență juridică reciprocă, uh, semnat la nivel bilateral între SUA și anumite state uh, europene. Ar fi putut fi utilizat acest tip de acord pentru a cere informații în loc să avem un transfer de date în masă? Mulțumesc! Tak for øh, spørgsmålene. Øh, til det første spørgsmål, om vi var øh, overrasket over omfanget af... Mulțumesc, doamnă președinte. Mi s-a pus întrebarea dacă eram surprinși cât de răspândită era această supraveghere. Vreau să vă spun că da, am fost surprinși. Și atât în rândul opiniei publice a existat o astfel de surprindere, cât și în rândul oamenilor politici care nu erau mai informați decât cititorii de rând ai ziarelor. Și atunci, în momentul în care vedeți că există astfel de canale secrete care merg de la uh, providerii de uh, servicii IT și care transmit, cum ar fi, spre exemplu, Apple, Google, Microsoft și așa mai departe, Facebook, și care transmit informațiile cetățenilor. Și că această supraveghere nu este considerată a fi ca un fel de supraveghere la nivel internațional în rândul Statelor Unite ale Americii, pentru că de fapt e vorba de firme care intră sub incidența uh, jurisdicției americane și că se transmit astfel de informații. E vorba de 40 de mii de astfel de solicitări care au fost transmise către Google în ceea ce privește informațiile personale ale utilizatorilor. E bine, cred eu că în momentul în care ajungem la un astfel de nivel, într-adevăr, acesta reprezintă o adevărată surpriză, atât pentru politicieni cât și pentru opinia publică. Și e clar că avem această situație specială în care, de fapt, Suedia a promulgat o lege care permite în mod legal o astfel de supraveghere și un astfel de transfer al datelor uh, în mod electronic. Acum, uh, în ceea ce privește Norvegia, e vorba de transmiterea aproape tuturor datelor comunicații, telecomunicații, to- toate aceste convorbiri și toate aceste comunicații trec și prin Suedia. Deci, asta înseamnă că serviciile secrete pot să să obțină aceste informații, uh, e-mail, te- apeluri telefonice și așa mai departe. și acest lucru, în mod clar, reprezintă o problemă pentru un stat suveran, precum al nostru. Suveranitatea nu e doar o chestiune legată de frontiere fizice și de supravegherea cine anume trece aceste frontiere. Dar e vorba și de frontiere virtuale și într-un stat suveran, doar propria sa administrație are dreptul să organizeze anumite tipuri de supravegheri. Doar administrația unui stat suveran poate să vadă exact dacă, să ancheteze dacă colectarea acestor date este într-adevăr în interesul unor anchete polițienești. Și e clar că uh, sunt niște competențe care au fost delegate propriilor noastre servicii de poliție și nu unui stat uh, din afară. Uh, chiar dacă e vorba de un stat uh, din afară, prieten. Asta înseamnă că, de fapt și de drept, la urma urmei, autoritățile de la noi, care în principiu ar trebui să aibă grijă de cetățenii norvegieni, sunt depășite și sunt depășite de un fel de nou guvern. Noi avem în, în Norvegia un nou guvern și parte din programul lor electoral era tocmai această întrebare referitor la legea promulgată în Suedia, pentru a determina dacă, într-adevăr, acest lucru reprezintă o supraveghere uh, care pune probleme. E vorba de aceste facilități care se află în Suedia și care permit ascultarea și supravegherea convorbirilor din Norvegia. Acum, în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră, da, asta întotdeauna pune problema. Asta aici intervine un principiu. Nu poți pur și simplu să permiți unor servicii secrete străine să le dai acest drept de a interfera în sistemul tău de comunicații și să meargă și să meargă la pescuit, pur și simplu, în aceste, uh, printre aceste convorbiri. Acest lucru nu poate fi acceptat și această competență este delegată doar serviciilor polițienești din țara respectivă. Acum, în ceea ce privește cazul uh, Breivik, ancheta în sine nu a fost reprezentat o dificultate. El a mărturisit, a explicat în mod clar și a descris în mod clar ce anume am făcut și cum anume. Deci, din punct de vedere al anchetei propriu-zise, în principiu putem spune că nu au fost dificultăți și nu prea a fost nevoie de să facem apel la serviciile secrete. Acum, întrebarea următoare era următoarea, și anume dacă serviciile uh, secrete au fost în măsură să pre, ar fi fost în măsură să prevină aceste, aceste atacuri, să intervină înainte ca aceste atacuri să fi fost comise. E adevărat că domnul Breivik avea un cazier judiciar, fusese uh, de fapt condamnat pentru că uh, mânjise niște pereți, niște dar nu a fost uh, condamnat sau uh, sancționat pentru alte fapte și deci de aceea nu apărea pe radarul poliției la nivel judiciar. Și chiar dacă a fost un lup singuratic, să știți că acest tip de persoană e foarte greu de găsit, pentru că ei sunt uh, cumva contopiți în mediul lor și e foarte greu de determinat. Iată, aceia sunt periculoși. Totul a început deja în 2001 și acum încercăm să mergem mult mai departe. Acum, ca urmare a legii promulgate în Suedia, e clar că acest lucru uh, am depășit sta, stadiul eșelon și acum singura noastră problemă reprezintă legea promulgată în Suedia, legea FRA. Okay, next speaker on the list. Următorul orator pe ordinea de list, pe, pe, ordinea, ă, pe lista, doamna Morvai, Sipel și urmează doamna Morvai. Köszönöm szépen, én is ă, anyanyelvemen, ă, magyarul szeretnék kérdezni. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă îmi permiteți, aș vorbi și eu în limba mea maternă, în maghiară. Aș vrea să mulțumesc invitatului nostru pentru această prezentare deosebit de interesantă. Prima întrebare. Dacă Dacă această interferență a șocat publicul și s-a dovedit până la urmă că această interferență este mult mai mare, această supraveghere este mult mai mare decât am fi putut crede și că nu are nimic de a face cu motive întemeiate de securitate națională, atunci cum anume, în numele celor factorilor de decizie, s-a demonstrat atât de puțin interes față de acest aspect. De ce nu s-a făcut tot ce se putea face? Dintre membrii Parlamentului European din această comisie, doar patru au venit aici și par să aibă un interes real pentru aceste subiecte. Atunci, ne putem pune întrebarea, oare nu cumva Edward Snowden a fost a avut dreptate și că ceea ce prevestiți el și anume descoperirea adevărului nu o să ducă la niciun fel de rezultat concret, în afară de pericolul pe care îl reprezintă dezvăluirea adevărului pentru propria lui viață. Acum, o altă întrebare. Dacă un alt stat membru, asemănător cu al dumneavoastră, care s-ar ocupa de control și supraveghere a serviciilor secrete sau, eu știu, din punct de vedere militar sau din punct de vedere polițienesc, ar încerca să protejeze drepturile cetățenilor împotriva unor astfel de încălcări ale drepturilor lor, atunci care ar fi sugestia noastră? Cum anume am putea să ne asigurăm că nu ajungem într-o situație tipică de opoziție între guvern și uh, forțele care se află în opoziție, ci mai degrabă ar reprezenta o apărare a cetățenilor în fața unor abuzuri de putere. Și cea de-a treia și ultima întrebare. Cazul referitor la cei care au protestat în fața ambasadei americane din Oslo. Acest aspect chiar mi-a atras atenția. Dacă v-am înțeles eu bine, ați spus că era un fel de exemplu de situație în care Comisia EOS ar fi trebuit să o, să, ar trebui să o ancheteze, să analizeze. Deci, dacă am înțeles eu bine, oamenii au protestat, au demonstrat în fața ambasadei americane în Oslo și unii și unii dintre ei au fost urmăriți de către serviciile secrete iar unele proceduri, mă rog, utilizate atunci au fost ilegale. Și atunci cum de s-a ajuns la această concluzie și anume că e vorba de proceduri ilegale și uh, cum, cum anume a reacționat opinia publică în momentul în care acest lucru a fost dezvăluit? Eu venind dintr-o țară fost comunistă, noi am fi crezut că acest lucru nu s-ar putea întâmpla niciodată într-o țară de vestică, democratică. Dar se pare că, de fapt, da, se poate. Și dacă se poate, atunci uh, care sunt opțiunile pentru a rezolva o astfel de problemă? Um, tak. Um, ja, das første spørgsmål, øh, kan... Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește prima întrebare ce m a fost adresată, întrebarea, și anume, de ce suntem surprinși? Și dacă nu cumva ar trebui să existe o presiune din partea opiniei publice pentru a refuza un astfel de sistem de supraveghere. Dacă opinia publică are senzația că ceva este important, deosebit de important, ar trebui să fie implicată, implicată. Și trebuie să explicăm opiniei publice de ce e nevoie de un astfel de sistem de supraveghere. Și de multe ori acest lucru se face. Există 5.000 de camere de luat vederi în orașul Oslo, pe străzi. Și acesta a fost inițial un proiect foarte controversat, însă oamenii au ajuns totuși la concluzia treptat că că astfel putem preveni uh, activitatea criminală pe străzi și că e un lucru benefic. Asta explică poate faptul că nu există uh, niciun fel de mișcare care să ceară înlăturarea sau uh, eliminarea acestor camere de luat vedere de pe străzi. Însă e, trebuie ca acest subiect să nu fie unul controversat și din punct de vedere politic. De aceea, comisia aceasta de anchetă EOS nu are niciun fel de afiliație politică. Ea raportează direct către Parlament către Comitetul de Control din Parlament. Și acolo se discută pe bază de consens. Nu e vorba de o, un antagonism între guvern și opoziție. Noi suntem aleși, suntem reprezentanți aleși. O altă întrebare referitor la supravegherea din partea Statelor Unite. și protestele în fața ambasadei americane în Oslo. Ei bine, ancheta aceasta asta încă nu este definitivată și nu știu care va fi um, concluzia Comisiei de Anchetă EOS. Dar se pare că America, ambasada americană a organizat o, un sistem de supraveghere în toate străzile în jurul ambasadei și nu doar acolo unde erau uh, cei care demonstrau și serviciile de polițienești nu au fost informate despre această decizie. Dar, în orice caz, acest lucru se va clarifica ulterior. Mulțumesc, doamna Sipel. Ja, vielen Dank. Ich... Vă mulțumesc. O să încerc să adresez câteva întrebări concrete. Domnule Tichner, dumneavoastră, la începutul prezentării, ne-ați spus de ce în 96 s-a creat acest uh, for de control și v-ați referit la uh, acțiunile stângii norvegiene. Vreau să știu însă dacă aceste activități ale stângii norvegiene erau uh, activități din proprie inițiativă, secrete, sau dacă exista o sarcină politică din partea autorităților, din partea guvernului. Vreau să știu dacă uh, a existat uh, o ocazie specială pentru a face asta sau pur și simplu s-a pornit la premisa că, fiind vorba de stânga politică, se poate recurge la aceste acțiuni. Până la urmă e relevant pentru activitatea din ziua de azi a acestor servicii. Vreau să știu dacă există niște uh, prerogative definite foarte clar. Ce au voie să facă aceste servicii și ce nu au voie să facă. Și dacă nu există aceste uh, elemente, în baza cărui fapt, uh, pe ce criterii faceți dumneavoastră anchete și interceptări? mai ales în momentul în care nu există un desfășurător al sarcinilor. Tot așa ați spus că din 96 încoace uh, Uh, cetățenii uh, au depus uh, plângeri, într-adevăr, dar că s-a schimbat uh, tipul de interpelări adresate. Acum o ultimă întrebare. În urmă cu mai multe luni, ba chiar cu câțiva ani, am avut o dezbatere aici în Parlament cu privire la protecția datelor și stocarea datelor și un coleg a menționat un filmuleț pe care uh, Uh, un film, mă scuzați, pe care îl văzusem aproape cu toții, Minority Report. În această dezbatere n-am cum să nu mă gândesc la acest film. Pentru că mă gândesc că serviciile secrete din ziua de azi fac exact uh, ceea ce se întâmpla în film. Adună în neștire date ale cetățenilor, ale instituțiilor, ale organizațiilor și apoi, în baza acestor date, încearcă să mm, uh, identifice sau să Uh, întrezărească proiecția unui potențial atentat. Mă interesează însă un obiectiv concret, nu așa colectare de dragul colectării. Și vreau să știu dacă vă puneți această întrebare în activitatea de zi cu zi. Domnule Tecer, aveți cuvântul. Tak. Um, baggrunden i, i 96, det var jo... uh, Mulțumesc, doamna președinte. Ce s-a întâmplat în 1996? Era un fel de logică a războiului rece care a fost astfel continuată nu era vorba de o supraveghere a grupurilor politice care se aflau pe, în partea stângă a chiarului politic. Pentru că există tot felul de activități politice în rândul partidelor de tendința de stânga. Însă, la momentul respectiv, ideea era că dacă cineva își petrece viața încercând, făcând efortul pentru ca Norvegia să iasă din NATO, atunci probabil că persoana respectivă mai are și alte obiective decât acestea afișate din punct de vedere politic. E vorba de NATO și logica anti-NATO și a fost, era un fapt la momentul respectiv faptul că acestea erau grupuri extremiste de stânga, extremiste comparativ cu uh, partidele de stânga tradiționale. Și ele erau cele care reprezentau un risc pentru uh, pentru Norvegia și politicile desfășurate. Și de aceea s-a lansat o astfel de, un astfel de raport. Însă acum dați-mi voie să spun că, într-adevăr, avem, avem niște proceduri care sunt prevăzute pentru cazuri în care e nevoie de o supraveghere a cetățenilor. Dacă vrei să asculți anumite convorbiri convorbiri, dacă vrei să asculți oamenii la ei în casă, atunci e nevoie de un mandat, de o decizie emisă de către un tribunal. Și asta face Comisia EOS, și anume să evalueze dacă eventual serviciile polițienești au mers prea departe, mult prea departe. Și serviciile polițienești, serviciile de securitate au nevoie de o decizie a tribunalului, de un mandat pentru a putea face astfel de activități de supraveghere. Apoi, plângerile din partea cetățenilor. După cum am spus, avem în jur de 20 de plângeri pe an. Și unele dintre aceste plângeri depuse de cetățeni vin din partea unor oameni care au, să zicem așa, un dosar medical din cauza situației lor personale și, din păcate, în plângerile lor nu prea e substanța, nu prea e conținut. Aș zice că din cele 20 pe care le avem, cam 15 sunt de această natură, introduse, să zicem, din cauza unui dosar medical. Oameni care se plâng de faptul că sunt supravegheați, persecutați. De obicei, aceste plângeri au cam același conținut și cam aceleași doleanțe. Apoi, numărul total de plângeri rămâne destul de constant an de an. Și sunt de acord că, într-adevăr, pot să fie obsedat de această colectare a datelor, însă până la urmă acest lucru devine ceva ce nu poți să gestionezi, pentru că e mult prea important și n-ai resurse să gestionezi acele date. Uh, Mr. Engström. Tak. Domnul Ekström. Jag kan ställa frågan på svenska. <clears throat> eh, precis, precis som du sa, eh, den norska övervakningen misslyckades. Mulțumesc, doamna președinte. După cum ați spus, Norvegia și autoritățile nu au fost în măsură să prevină atacurile lansate de către Breivik. Acum aș dori să știu, mai sunt eventual alte cazuri? Ați spus că unul din motivele pentru care s-a organizat acest sistem de supraveghere, tocmai pentru a depista teroriștii și pentru a-i preveni, pentru a împiedica ca aceștia să acționeze. Aș vrea să, aș vrea să știu câte cazuri ați putut astfel preveni prin această metodă? Acum nu știu dacă e o întrebare la care puteți să răspundeți, dar în orice caz, Norvegia este un stat de drept și dacă, într-adevăr, au existat situații în care o astfel de supraveghere a permis împiedicarea unor atacuri, Uh, atunci bănuiesc că persoana respectivă a fost adusă în fața justiției. La aceste cazuri mă refer eu. Apoi, știm că din Suedia există un schimb foarte important de informații, din punct de vedere informații de tip civil. Și e clar că în Suedia există o astfel de legislație care permite uh, spionarea cetățenilor mai mult decât aceștia și-ar fi dorit. Și aș vrea să știu dacă acest lucru este justificat sau nu. Și din nou, întrebarea mea este, aveți vreun sprijin din partea serviciilor uh, din Suedia pentru a putea uh, preveni astfel de uh, eventuale atacuri și câte cazuri? Altså, en, en af årsagerne til, at man ikke kunne øh, fange øh, Breiviks Mulțumesc. skaffet Ehm, ehm, Mulțumesc pentru aceste întrebări. E nevoie de soluții, soluții pe care să le putem utiliza. Asta este foarte clar. Însă, ceea ce a atras atenția noastră este faptul că serviciile de poliție, serviciile polițienești, nu erau suficient de nu erau suficient de pregătite pentru a înțelege contextul. Anumite componente ale bombelor respective fusese undeva listate, înregistrate, însă trebuia ca informația să fie prelucrată. Apoi, în ceea ce privește supravegherea, Nimeni, absolut nimeni în Norvegia nu ar fi putut să împiedice aceste atacuri. Chiar și uh, după o cooperare cu Suedia, nu pot să afirm acest lucru. Nu sunt sigură, spune doamna președinte, dacă vi s-a răspuns la cea de-a doua întrebare pe deplin sau nu, eventual dacă au existat cazuri în care atacurile au fost prevenite înainte ca acestea să, să, să aibă loc. Dori să știu dacă astfel de comploturi teroriste prin sistemul acesta masiv de supraveghere ar fi putut fi dezvăluite și uh, uh, împiedicate. Da, mulțumesc pentru răspuns. Urmă, ultimul orator pe listă, domnul Enciu, care se pare că a plecat. Bun, atunci iată, aceasta este dezbaterea noastră astăzi. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru prezență. Dragi colegi, iată că trecem acum la cea de-a doua parte a sesiunii noastre, prezentarea primului document de lucru în ceea ce privește activitățile de supraveghere și eventualele consecințe asupra uh, acordului de cooperare și unul dintre coraportori, domnul Moraes, nu este de față, așa că am să rog pe celălalt coautor și pe raportorul nostru din umbră, domnul Vos, să prezinte acest document. Mă uit înspre secretariat să văd avem vreun document în dosarele noastre? Nu. E vorba doar de o, prezentare orală atunci. Doamna Morvai. Da, e un punct de ordine. Aș vrea să știu de ce nu e domnul Moraes de față, deși e documentul său. Mie mi se pare, mi se pare inacceptabil. Uitați-vă, din 18 oameni sunt doar 4 și nu Doamna președinte, sincer să vă spun, nu știu exact ce se întâmplă cu domnul Moraes, unde umblă și ce face exact, dar bănuiesc că are un motiv întemeiat pentru care nu e de față. Cred că acest lucru vă răspunde la întrebare. Eventual îl puteți întreba data viitoare când îl vedeți personal. Dar să știți că e o chestiune politică foarte importantă, spune doamna Morvai. Doamna președinte, da, îmi pare rău pentru asta, însă e clar că fiecare are câte un motiv pentru care nu e de față. Domnul Vos. So, vielen Dank. Ähm, dieses erste, äh Vă mulțumesc. Acest prim document de lucru se referă la supraveghere. Sigur, uh, se referă și la date și efectele colectării datelor, efecte juridice, în ceea ce privește semnarea de acorduri transatlantice și acordurile de cooperare. Înainte de vacanța parlamentară, am uh, creat o comisie specială care să se ocupe în special de dosarul NSA, iar în acest cadru am vrut să colectăm toate informațiile necesare pentru a vedea exact cum arată temeiul juridic și cum afectează acordurile transatlantice. Despre asta este, de fapt, vorba în documentul de lucru. Se stabilește așadar cadrul juridic pentru un acord cu SUA, care, cadru care trebuie prezentat uh, mult mai uh, bine în ceea ce privește acordul TFTP, acordul Safe Harbor și acordul PNR. Încep acum cu acordul uh, Safe Harbor. Este un acord economic care E cerut de Departamentul uh, Comerțului de partea americană, de Departamentul de Transport, tot de partea americană și uh, de partea uh, Europei de Comisia Europeană. Practic tot ceea ce ține de datele de persoane, da, datele persoanelor poate fi transferat. Avem o directivă din 1995 cu privire la protecția datelor cu caracter personal. E bine, nu se poate, în baza acestei directive, ca aceste date să fie transferate unui terț stat, cât timp acolo nu există un nivel comparabil de protecție a datelor. Despre asta este vorba în Safe Harbor. Practic, un asemenea, practic, se garantează un nivel similar de protecție a datelor, iar întreprinderile care uh, doresc să adere la acest acord pot să o facă cât timp se obligă să respecte normele în vigoare cu privire la protecția datelor. Astfel, se dorește implementarea unor standarde similare cu cele europene și în terțe state în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Acordul Safe Harbor a fost criticat de la bun început, iar în ceea ce privește audierea, audierile noastre, ne-am dat seama că critica a luat amploare pe măsură ce transferul de date se tot intensifica. Deci, uh, ideea este că la început a existat un uh, cadru juridic decent, dar acum că există din ce în ce mai multe date transferate, totul este pus sub semnul întrebării. Acordul în sine, uh, dacă se ajunge la încălcări are articolul 3 unde se stipulează ridicarea acestui acord, Safe Harbor, la decizia uneia dintre părțile semnatare. Acum că e scandalul NSA, în această vară Comisia a comandat o evaluare uh, Aceasta ne-a fost prezentată săptămâna trecută și salut faptul că Comisia a reușit să facă comunicarea aferentă cu cele 13 propuneri pentru o îmbunătățire a um, funcționării acordului Safe Harbor. Personal, am convingerea că premisa Comisiei nu este o soluție suficientă. Pentru că, așa cum a rezultat și în urma audierilor, acest acord care se numește culmea Safe Harbor nu mai este safe, deci nu mai e sigur. Cu privire la protecția datelor, aceasta are loc pe două niveluri. Transferul de date are loc pe două niveluri, mă scuzați. Odată interceptările ilegale din partea NSA și apoi întreprinderile care colectează voit aceste date și în, asta într-o manieră din ce în ce mai intensă. Analizează datele și uh, fac predicții cu privire la comportamentul consumatorilor. Pentru a proteja mai bine datele cetățenilor noștri, cred că ar trebui să ridicăm acest acord pentru a-l uh, reformula. O suspendare nu are doar nu are doar urmări politice, ci și comerciale, mai ales uh, pentru partenerul nostru economic SUA. Pe termen scurt există și Uh, riscul de a trage un... Există și posibilitatea de a trage și un semnal de alarmă. Există... Uh, vor exista probleme cu providerii de internet care utilizau acordul Safe Harbor, dar până la urmă important este ceea ce se întâmplă pe termen lung. Ne interesează menținerea unui standard decent de protecția datelor și trebuie ca acest drept la protecția datelor să fie mai uh, bine luat în serios, să fie mai bine respectat pe viitor. Avem așadar această portiță acum și nu ar trebui să lăsăm să ne scape, pentru că e necesar să uh, restabilim o relație de încredere cu partenerul transatlantic. În al doilea rând, e și un al doilea acord de care mă ocup eu, acordul TFTP. Un acord care e important. E important pentru noi în relația cu SUA, dar și invers. se referă la un transfer de date uh, cu privire la plăți. Este un instrument important pentru combaterea terorismului sau a criminalității la scară largă. Că tot a, menționat, a fost menționat cazul Breivik, e relevant în acest sens ceea ce s-a întâmplat. Acest acord dorește să stabilească un echilibru sensibil între măsurile de securitate și siguranță și uh, protecția libertăților civile. S-a găsit un echilibru fin, sigur, respectându-se sfera vieții private. Și având această convingere, ne-am dat acordul pentru semnarea acestui document, pentru că am fost de părere că e important ca transferul de date cu privire la plăți să um, existe și pentru a identifica acte, potențiale acte teroriste. În ceea ce privește încălcările acordului, avem articolul 21 care prevede suspendarea tratatului. E uh, și un amendament PPE uh, din 23 octombrie care cere comisiei să ia notă de încălcările grave și să comande o anchetă. Și după această anchetă, potrivit articolul 21, să se ia măsuri. Săptămâna trecută, comisarul Malmström a venit la Libe și a discutat despre schimbul de informații care a avut loc cu partenerii din SUA Comisia nu are indicii cu privire la încălcarea acordului prin interceptările NSA. Am organizat audiere cu Europol și am analizat și implementarea acordului SWIFT. Vreau totuși să vă spun că În urma atacurilor teroriste din 11 septembrie, s-a ajuns la o situație extremă. Extremă și pentru strategia de identificare a plăților teroriste, în scopuri teroriste. Comisia nu a dat curs cererii noastre de a veni cu o propunere legislativă pentru un cadru tehnic în ceea ce privește extragerea datelor uh, în plan european din acest domeniu financiar. Prin urmare, constatarea mea este că programul TFTP poate fi privit ca fiind acel echilibru între siguranță și protecția datelor. Consider că suspendarea acestui program sau acord nu ar fi de bun augur în urma uh, acțiunilor NSA. Pentru că odată e vizată protecția uh, serei vieții private a cetățenilor, în al doilea rând ar trebui să vedem ce se întâmplă cu celelalte acorduri semnate cu SUA. Este prima dată când avem un acord cu SUA și când uh, am ajuns la un numitor comun, așa că n-ar trebui să facem acum un pas înapoi ca fiind un fel de măsură de retaliere. Nu. Mai ales că avem deja situația cu acordul Safe Harbor și uh, unde putem să intervenim. Și unde relevanța pentru cetățeni este mai mare. Mă refer acum și la acordul PNR cu privire la datele pasagerilor în tot între UE și SUA. Se reglementează transferul de date cu privire la pasageri. Sunt date oferite de către pasageri cu fiecare rezervare de zbor. Deci, în momentul în care intri pe internet și vrei să cumperi un bilet, oferi anumite date care rămân stocate. Acordul prevede ca dacă se ajunge la o încălcare în baza articolului 24, să se ajungă la o suspendare și la 25 la o uh, reziliere. Dar nu se prevede abuzul de uh, date uh, la nivelul serviciilor secrete. Săptămâna trecută, Comisia a discutat cu Departamentul de Securitate Internă din, din SUA și uh, a rezultat că în 23 de cazuri de transfer de date PNR, aceste date au fost trimise mai departe către NSA, dar din cauza că s-a făcut o anchetă individuală. Se combătea terorismul. Și așa, în termen foarte vași din punct de vedere juridic, încadrarea era totuși uh, în acest acord. Profit de această ocazie pentru a menționa acordul UE, acordul uh, european PNR, care stagnează puțin. Eu cred că ar trebui să reușim să obținem un singur sistem PNR european în loc să avem 28 de registre. Și acum, ce se întâmplă cu tratamentul aplicat datelor cu caracter personal? Diferă de la Uniunea Europeană la statele membre. În Uniunea Europeană există o tematizare orizontală și se spune că protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental. În SUA este un drept al consumatorilor. Noi încercăm ca prin standarde de securitate și siguranță să ajungem la un numitor comun cu americanii. Aspectul uh, siguranței însă este unul care se bucură de o prioritate sporită în uh, SUA. Scandalul interceptărilor are efecte imediate asupra protecției vieții private a cetățenilor uh, europeni. Și acum sunt împovărate relațiile cu SUA. Suspendarea negocierilor, a acordurilor, așa cum e în cazul Safe Harbor, sunt uh, soluții posibile, sunt și reacții importante la acest întreg scandal al uh, interceptărilor. O reziliere a acordului Safe Harbor ar, uh, ne-ar aduce nouă credibilitate și cred că ar fi un pas corect înspre restabilirea unor relații de încredere reciprocă. Și apoi, o indicație prețioasă. Avem și un uh, acord atot cuprinzător, acord umbrelă, pe care vrem să-l vedem cât mai repede uh, încheiat. Este o contribuție importantă, mai ales în ceea ce privește cooperarea polițienească și din domeniul justiției. Totodată putem să muncim uh, înspre um, garantarea și în acest domeniu a unui nivel mai ridicat de protecție a datelor cu caracter personal. Vă mulțumesc foarte mult! Trei colegi s-au scris la cuvânt. Doamna Sipăr, doamna Morvai și domnul Engstrom. Mai dorește cineva să intervină? Nu? Atunci închidem lista. Eu voi lua cuvântul în calitate de raportor din partea ALDE, doamna Sipăl. Mulțumesc. Iau și eu totul în ordine, așa cum uh, ne-a prezentat uh, lucrurile domnul Fos. Am o scurtă întrebare cu privire la acordul Safe Harbor. Se spune că trebuie să ridicăm acest acord și să-l renegociem. Poate că ar trebui să clarificăm din capul locului. De ce să renegociem? Mă uit așa în viitor și sper să avem pachetul de protecție a datelor. În sfârșit! Deocamdată lucrurile nu par să se apropie de asta. Dar să zicem că avem pachetul de protecție a datelor. Atunci, când și de ce am mai avea nevoie de acest acord? Deci, înainte de a discuta despre consecințe juridice, să ne punem această întrebare. Consecințele juridice um, rezultate în urma scandalului uh, interceptărilor de către NSA nu pot fi uh, separate de consecințele politice. Și mă irită faptul că pe aici se tot spune că renunțarea la acordul TFTP nu trebuie să fie o acțiune de retaliere pentru acțiunile de uh, spionaj uh, ale americanilor. Din ce îmi dau eu seama și din ce mi-amintesc eu, a existat o rezoluție a Parlamentului European de a cere ca acest acord să fie suspendat. A face reproșuri acum la adresa Parlamentului că e doar un act de răzbunare e pueril mai ales că, până la urmă, discutăm despre valoarea acestui acord. Această dezbatere are loc de ceva vreme deja, iar Parlamentul n-ar trebui să se lase pus la colț, ci ar trebui să își asume deciziile luate și să le ia în serios. În ceea ce privește urmărirea traseului banilor, ca principiu, poate să fie o idee bună, nimeni nu poate să conteste asta, dar în același context, iarăși vă atrag atenția. De când există acest acord, tot apar discuții despre valoarea lui în ceea ce privește prevenirea uh, infracțiunilor și a actelor teroriste. Și există, bineînțeles, dubii. Nu mă refer acum și la celelalte aspecte critice cu privire la TFTP. Mi se pare totuși uh, remarcabil faptul că Comisia nu a făcut un raport, nu a făcut investigații, pentru a constata dacă datele SWIFT sunt utilizate dincolo de sfera acestui uh, acord și dacă acest lucru poate fi tratat ca o încălcare. Să zicem că firmele la care ajung datele TFTP spun ele că nu uh, au constatat niciun fel de atac la nivelul serverelor, dar asta nu înseamnă nimic în ziua de azi. Pentru că poate se, pot să existe transferuri între servere. Și atunci mă întreb la Europol, un, uh, unitățile de cibercriminalitate, de ce uh, bifează pur și simplu, da, am adresat această întrebare, avem încredere, toate sunt bune și nu fac nimic mai mult. Iar în ceea ce privește transferul uh, de date cu privire la numele pasagerilor, uh, Axel Foss spunea că nu vrem 28 de registre diferite în Uniunea Europeană. Păi, în primul rând, statele membre nu participă activ la instaurarea unui asemenea sistem unitar și dacă ar face-o, m-aș întreba cu ce bani. Pentru că Chiar săptămâna trecută, comisarul Malmström ne spunea că nu se gândește la extragerea datelor TFTP în Europa pentru că nu sunt bani. Este un sistem mult prea scump. Deci dacă oricum nu putem asta, de ce să cerem explicit comisiei un studiu pentru asta? De unde plătim noi, după aceea, un sistem propriu PNR, care nici măcar nu are plus valoare în opinia mea? Și vreau de asemenea să vă atrag atenția că utilizarea datelor pentru combaterea terorismului este cu semnul întrebării. Să nu credem tot ceea ce ne spune presa. Pentru că sunt atâte alte posibilități de a utiliza aceste date. Și cred că trebuie să fim foarte, foarte atenți, să verificăm în primul rând dacă există o încălcare juridică a acordului și apoi să verificăm dacă trebuie să punem sub semnul întrebării întregul acord pentru că acum suntem într-un moment în care ne permitem să reluăm aceste două întrebări. Doamna Morvai. Ehm, Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă am înțeles eu bine, e vorba de un proiect de raport aici, de la Comisia LIBE, în absența raportorului. Însă, raportorul din umbră ne-a prezentat acest uh, document de lucru. Titlul lui este Activitățile de supraveghere uh, din SUA în ce privește datele europene și implicațiile posibile juridice în ce privește cooperarea și acordurile transatlantice. Raportorul din umbră Având în vedere că raportorul nu participă la ședință, deci nu putem ști ce gândește el, spunea că, pe de o parte, um, având în vedere uh, informațiile furnizate de Comisia Europeană, nu s-a dovedit că s-ar fi încălcat grav uh, de către SUA Um, s-au încălcat normele în ce privește datele europene. Deci, cu alte cuvinte, în ultimile luni, în ultimile 3-4 luni, de când comisia noastră uh, studiază îndeaproape toate aceste probleme, nu s-a confirmat nici măcar uh, ceea ce spunea uh, domnul Snowden, ce s-a spus în mass media, ONG-urile și așa mai departe. Am înțeles eu bine ce spuneați dumneavoastră. Și care este procedura care e în curs? Aș dori să știu dacă uh, Comisia Europeană l-a interogat pe domnul Snowden uh, de ce nu am putut noi să punem întrebări, deși eu am uh, avut o moțiune în acest sens. Aș dori să ni se clarifice situația. Ce s-a confirmat? Care sunt datele uh, Uh, verificate, pe care ne putem baza și care sunt uh, totuși implicațiile juridice care decurg din aceste uh, date. Care e propunerea Comisiei Europene? Pentru că dacă am înțeles eu bine, nu s-a spus nimic, n-a fost o luare de poziție oficială în acest sens. Nu știm dacă putem uh, suspenda uh, sau pune capăt efectelor uh, um, acordului transatlantic. Ne aflăm într-o situație ciudată. La, în sală sunt patru sau cinci colegi și deci, în consecință, uh, vor fi zero implicații. Deci nu suntem nici măcar siguri dacă uh, SUA a spionat Uniunea Europeană. Știm doar că, sau spunem că o 1% din uh, populația lumii uh, supraveghează 99% uh, din populația lumii, deci e vorba de un procent de tip 1 uh, uh, împotriva 99. Și s-ar putea totuși ca și țările noastre, ca toate țările occidentale să facă la fel, pentru că uh, pur și simplu li se pare normal să, să procedeze astfel. Dar Aș dori să îl rog pe domnul raportor din umbră să-mi confirme dacă am dreptate sau nu. Deci aș dori să știu cât de departe am ajuns noi cu activitatea în comisia noastră și în ce va consta acest raport care va fi dat publicității în ianuarie. Înainte de a da cuvântul domnului Engstrom spre informarea dumneavoastră, doamna Morvai, Comisia noastră procedează după cum urmează. Raportorul principal și raportorii din umbră, uh, raportorul din umbră vor întocmi un raport, deci domnul Vos este uh, raportor în uh, numele PPE-ului, raportor din umbră, dar este și coautor la acest document. Deci, uh, uh, raportul final este în curs de redactare, deci nu orice raportor din umbră a făcut prezentarea, ci documentului, ci coautorul lui, domnul Engstrom. Mulțumesc! Din păcate, nu am putut citi documentul de lucru, N-aveați cum, pentru că încă nu v-a fost trimis. Înainte de ședința de joi, uh, va fi pus la dispoziția colegilor. Uh, știu că, sunt sigură, spune doamna Itfeld, că NSA-ul, uh, Agenția Americană, l-a citit. Domnul Engström spune că Uh, mie <laughs> problema e că NSA-ul nu-mi trimite copii cu toate uh, lucrurile pe care le descoperă, ceea ce mă, mă cam deranjează. Dar în orice caz, după ce documentul va fi uh, publicat, ne va fi trimis, sper să fie puțin mai uh, critic, mai acit puțin decât documentul Comisiei. Uh, am înțeles că uh, doamna comisar, comisar a vorbit cu omologii americani și a venit înapoi și a spus că americanii nu <laughs> încalcă legea, deci toate sunt bune și frumoase. Mie mi se pare că Comisia e puțin cam naivă când se comportă astfel. Pentru că putem și să luăm în calcul această ipoteză că serviciile secrete să mintă câteodată atunci când e vorba de interceptări. Mm, în legătură cu ce a făcut Comisia până acum, nu prea sunt impresionat, dar în orice caz aș dori să uh, revin la un aspect uh, asemănător cu cel din întrebarea mea. Uh, am avut un, la una dintre audierile noastre un coleg din America și el a spus că aceste interceptări în masă au fost uh, impresionant de numeroase. Dar din câte am înțeles eu, că în ciuda, e că în ciuda acestor interceptări nu s-a putut uh, împiedica nici uh, un atentat terorist. Mi s-a spus doar că aceste date interceptate au dus la o condamnare în, la tribunal. Dar, în orice caz, nu era vorba de un speță Uh, legată de terorism, ci era vorba de spionaj economic. Deci, având în vedere toate aceste elemente, uh, TFTP-ul a dus, uh, deci această supraveghere în masă nu a uh, putut uh, preîntâmpina niciun fel de atentat terorist nici în Norvegia, nici uh, uh în SUA, nici nicăieri în lume. Și cred că același lucru se aplică și acordului PNR. Deci având în vedere că aceste programe nu aduc niciun fel de securitate în plus, oare nu ar trebui cel puțin să solicităm suspendarea lor, uh, suspendarea lor urgentă? Pentru că nu cred că riscăm nimic dacă am proceda așa. În orice caz, asta mi se pare mie evident. Mulțumesc! Acum vorbesc în calitate de raportor din umbră. Aș dori și eu să fac câteva observații. Nu o să mă refer prea mult la Safe Harbor, pentru că sunt de acord cu tot ce a spus uh, raportorul și de doamna Sipel și de ceilalți colegi. În ce privește PNR-ul, în calitate de raportor, am votat împotriva acordului și nu m-am răzgândit de atunci încoace, chiar din, pe, pe, din contră. Deci, uh, cred că ar trebui, din contră, să revizuim celelalte acorduri PNR retroactiv. Apoi, nu cred că acest raport are ceva de a face cu uh, PNR-ul uh, pentru UE și nu cred că trebuie să existe o armonizare între cele 28 de sisteme naționale, pentru că pur și simplu ele nu există. Și în țările în care au fost create, în țara mea, de exemplu, fără temei juridic, crearea unui astfel de sistem e finanțată chiar de Comisia Europeană. Mie mi se pare o dovadă de aroganță și de cinism, dar nu cred că ar trebui să vorbim de chestiunea uh, PNR uh, pentru Uniunea Europeană aici. În ce privește uh, TFTP-ul, domnule Vos, nu cred că uh, noi uh, ar trebui să cerem suspendarea ca să ne răzbunăm. Nu, eu cred că cerem suspendarea pentru că pur și simplu am constatat că americanii nu și-au ținut promisiunea, că au încălcat acordul și pentru că Comisia Europeană ori nu poate, ori nu vrea, ori uh, ambele, nu poate să încheteze situația cu adevărat, să analizeze și să ne dea o justificare pentru care să nu solicităm suspendarea acordului. Un al patrulea aspect, de ce ne axăm doar pe aceste trei uh, acorduri? De ce nu v-ați referit și la celelalte acorduri cu SUA în uh, afara domeniului de uh, statului de drept? De exemplu, acordurile bilaterale între statele membre și SUA cu privire la uh, FATCA, Uh, unde există o, un volum imens de date colectate și sunt sigură că există și, altfel, a, uh, și alte astfel de acorduri. Uh, de ce nu vă referiți și la acordurile uh, supraveghere de încercetări cu Rusia? Pentru că, din câte știu eu, există și un acord între UE și Rusia, care încă nu a intrat în vigoare, va intra cu siguranță, dar în orice caz sunt sigură că există și alte acorduri cu alte țări, uh, altele decât SUA, pe care ar merita să le analizăm. Și apoi încă două observații. Există învățăminte pe care ar trebui să le uh, tragem pentru viitor. În primul rând, cred că ar trebui să vedem care ar trebui să fie rolul Parlamentului European în încheierea acordurilor internaționale. Și aici avem un, o lecție foarte importantă de tras pentru acordul TFTP, respectiv că după ce ne-am pus semnătura am parafat un astfel de acord, am ieșit din joc. Și eu, în calitate de eurodeputat, <laughs> aș vrea să nu semnez cecuri în alb. Deci dacă ne dăm acordul la un acord, atunci răspunderea noastră nu se încheie acolo, pentru că nu suntem chiar așa o mașină de pus uh, uh, ștampile. Cred că uh, asta ar trebui să vorbim noi pentru acordurile viitoare. Tratatul de la Lisabona ne-a dat noi competențe Uh, trebuie să uh, aprobăm uh, încheierea acordurilor internaționale. Și acum, după ce am procedat astfel, ne dăm seama că <laughs> nu prea mai putem face mai mult. Eu, în orice caz, în aceste condiții, nu sunt dispusă să îmi dau acordul la niciun fel de acord internațional, ci acest lucru trebuie să fie clarificat. Poate că vă amintiți că, în ce privește acordul PNR cu SUA, am cerut Comisiei Europene în mod explicit să se angajeze public să dea publicității o propunere pentru suspendarea sau încheierea acestui acord internațional dacă Parlamentul European îi cere să facă acest lucru. Am făcut-o și <laughs> ne dăm seama că Comisiei puțin îi pasă de Uh, poziția Parlamentului European, pentru că nu suntem decât uh, aleși unor 500 de, 500 uh, de milioane de alegători. Deci cine suntem noi ca să cerem suspendarea acestui acord? Iată o observație importantă. Și apoi, în fine, dacă permitem această culegere în masă a datelor personale sau dacă parafăm aceste acorduri internaționale care prevăd și colectarea de date. Reversul medaliei îl reprezintă transparența. Pentru mine, democrația în asta constă, în control democratic, nu doar în alegeri. Controlul democratic e foarte important. Deci dacă dăm competențe autorităților publice, atunci trebuie să uh, le dăm și uh, posibilitatea cetățenilor să se apere împotriva orfăror, oricărui tip de greșel de uh, folosiri arbitrare a puterii, a competențelor și așa mai departe. Și aici legislația noastră este mai mult decât lacunară. Avem un regulament cu privire la transparență care se dovedește că, de fapt, în practică este inutil pentru că de fiecare dată când există vreo influență asupra relațiilor cu prietenii de peste Atlantic, orice ține de aceste relații uh, transatlantice e <laughs> considerat top secret confidențial. Deci, cu alte cuvinte, SUA uh, hotărăște cât de uh, vastă este transparența în UE. Nu putem tolera așa ceva. Uh, nu putem să-i condamnăm doar pe prietenii americani. Trebuie să ne condamnăm chiar noi pe noi, pentru că de fiecare dată am acceptat această clauză pentru scutiri într-un, în regulamentul cu privire la transparență, ceea ce înseamnă că regulamentul cu privire la transparență e nul și neavenit. E o situație pe care trebuie să o analizăm cu mare atenție, pentru că, dragi colegi, legi, acum are loc revizuirea regulamentului cu privire la transparență și din câte am înțeles, unele partide, unele grupuri din Parlament spun că aceste negocieri s-au împotmolit atât de mult, trebuie să le finalizăm cu orice preț înainte de alegeri, deci haideți să lăsăm Consiliul să facă ce vrea, să acceptăm uh, o transparență mai uh, lacunară și să terminăm odată cu dosarul ăsta. Eu cred că e o atitudine foarte periculoasă și trebuie să fie abordată chiar uh, în contextul textului pe care îl pregătiți. Dacă nu mai dorește nimeni cuvântul, atunci dau cuvântul raportorului pentru concluzii. Vielen Dank. Ich möchte ähm, noch mal darauf hinweisen, dass es hier darum ging, die Rechte. Încă o dată, e vorba de efectele juridice ale acordurilor transatlantice în vigoare. Și acum, dacă se existe o concluzie din întregul proces, deci nu neapărat uh, concluzia raportului, o, un fel de concluzie politică. Dar cred că nu se încadrează foarte bine aici așa ceva. Cu privire la acordurile bilaterale, de exemplu Rusia-Europol, uh, da, e o idee bună, dar uh, cred că s-ar ajunge la întârziere de vreo 2 ani de zile până ce clarificăm toate chichițele bilaterale. Europol, Rusia nu e nimic bilateral acolo. Nu așa este, dar tu ai spus că uh, Celelalte acorduri bilaterale ar fi putut să fie și ele vizate. Mi se pare că am, se merge prea departe, pentru că până la urmă nu e vorba de Rusia, e vorba de uh, scandalul NSA. Da, putem să extindem asta dacă vrem, dar uh, nu asta a fost intenția noastră. În termen general, cu privire la acordul Safe uh, Harbor, să nu uităm că cel mai important este faptul că întotdeauna există date europene care părăsesc continentul nostru. Avem o directivă și un regulament în care se spune că transferul de date către terțe state are loc numai dacă se garantează și în terțul stat un nivel optim de protecție a datelor. Dacă nu există asta, trebuie să găsim o altă bază pentru a asigura un, o negociere a unui standard optim. Că e vorba de safe harbor sau de o altă denumire, nici nu mai contează. Cert este că avem nevoie de un standard comun pentru a putea face acest transfer, acest schimb de date și de aceea avem nevoie de un temei juridic ca lumea. Iar în ceea ce privește programul TFTP, iarăși o afirmație de ordin general. Pentru cetățeni există două măsuri uh, directe Există întotdeauna extragerea ilegală de date de pe servere. servere. Și apoi, uh, da, există marile corporații care uh, își construiesc, de fapt, întreaga afacere pe analiza datelor. În ambele domenii, mai ales în ceea ce privește activitatea ilegală, trebuie să găsim o soluție politică. Iar din punct de vedere juridic, trebuie să găsim din nou standarde optime și apoi să ne gândim că ajungem într-o situație de combatere a terorismului sau a criminalității. Se pune întrebarea cum uh, vom aborda problema în relația cu SUA. Dacă suntem convinși că e important să urmărim fluxul financiar pentru a combate terorismul, atunci trebuie să existe și un for care să implementeze acordul. Acum implementarea e de partea SUA, de aceea avem un acord cu ei, cu americanii. Și deocamdată nu avem date concrete, există un indiciu doar într-un document al lui Snowden că există un manual uh, cu privire la utilizarea datelor, dar nu avem uh, o dovadă concretă că într-adevăr au fost extrase date în afara uh, acordului. Guvernul american ne asigură că nu a existat nicio încălcare. Credem sau nu asta, e problema noastră faptic nu putem dovedi nimic. Și de aceea programul TFTP nu poate fi suspendat pur și simplu. Avem o decizie a Parlamentului, da, dar nu știu zău dacă putem astfel să uh, facem un schimb cu SUA să zicem că găsim un echilibru între protecția datelor și securitate. Cum vrem să punem problema cu SUA dacă nu printr-un acord care să ofere un nivel uh, echilibrat de protecție? De aceea eu cred că nu este corect să ridicăm acest acord, mai ales că sunt negociate acolo niște standarde importante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 e vorba despre o analizare a acordurilor care există deja. Dumneavoastră v-ați referit la altceva, la etapa ultimă, de fapt, a raportului nostru. Pentru că, deocamdată, cred că nu are niciun rost să discutăm dacă există o încălcare sau nu. Până la urmă, în ceea ce privește SWIFT-ul și TFTP-ul, n-avem dovada. Nu putem să arătăm exact unde și dacă s au uh, uh extras date. Putem să presupunem asta, dar nu avem dovada. Domnule Engström, spuneați că documentul nu e uh, în formula scrisă, în versiunea scrisă. O am în fața mea, dar până în ultimul moment am muncit pe document și îmi pare foarte rău că nu ne-am încadrat mai repede. La un moment dat s-a spus să ne întâlnim pe 5 decembrie, nu s-a putut, dat fiind că am urgentat lucrurile, asta e. Dar sper ca prezentarea mea orală să fi fost suficient de clară și revelatoare. Vă mai spun că e important să analizăm efectele juridice ale acestor acorduri și apoi, din punct de vedere politic, care este rolul Parlamentului European, ce se întâmplă cu transparența. Aici deja discutăm despre concluziile raportului, concluzii care, bineînțeles, vor, se vor bucura de un capitol separat în acest raport, dar nu acum la acest nivel. Mulțumim foarte mult. Iată că ajungem acum la finalul acestei ședințe. Terminăm cu 15 minute mai devreme, ceea ce nu-i rău. Și pot să vă anunț că următoarea audiere va avea loc pe 5 decembrie la ora 15. Mulțumesc tuturor și ne vedem atunci.